atunci trebuie să, ca Uniunea Europeană, în formula sa actuală, să dea curs unei uniuni a transferului, doamnelor și domnilor. Sper, dragi colegi, ca în sfârșit să dăm curs acestei propuneri pentru taxa pentru tranzacție financiară, fiindcă este o propunere veche deja de mai bine de un an de zile. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Nigel Farage. Mulțumesc!